Il Președintele. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost uh, transmis. Observații, remarci? Vă rog. Nu? No? Ah, nu. <laughs> Un'abitudine alzare. Ah, mai mult obișnuință ca la catch